Against? Nicht angenommen. Rejected. 8 in favor. Against? Rejected. 9 is, 9 is covered by mehrere Paragraphen. Zehn dafür, dagegen, rejected. Elf dafür, dagegen, 14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 Mulțumesc. Uh, vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele depuse și pentru faptul că au lucrat pe această opinie. Sunt convins că forma finală va fi una uh, foarte bună cu care toți vor fi de acord. Pentru că nu este o dezbatere și pentru că materialul a fost analizat și discutat, n-am să-mi lungesc uh, luarea de cuvânt. Vă mulțumesc încă o dată și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 Gracias, señora presidenta. <clears throat> Tengo mis notas en inglés, con lo cual hoy me voy a expresar en inglés. Uh, like the President has said, this document consists of a report on the progress on education and training policies at the European level during the period 2007-2009.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 I'm tempted to continue in English, but uh, since I have to be both uh, accurate and nuanced in uh, what I'm going to say now, I will continue in Danish. So now you're warned. Please take on your headphones. Um, ja, det er rigtigt, som, øh, som Frau Park øh, lige sagde det, at øh, jeg er journalist af uddannelse. Øh, min øh, politiske erfaring er relativt kort. Jeg har godt nok dækket politisk øh, stof, både i... Øh,